Okay, everyone, hello. Let's start the voting. Bună ziua tuturor! Haideți să începem votarea. Vă rog să vă ocupați locurile. Dacă nu doriți să votați în picioare, cum doriți. Oricum trebuie să aveți cardul de vot la dumneavoastră. Cel puțin pentru primele voturi sunt voturi unice electronice. Deci trebuie să aveți la dumneavoastră cardul de vot. Bun. Primul vot se referă la raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi. Votăm acordul în prima lectură cu Consiliul. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul vot este o obiecțiune prezentată la uh, punerea pe piață a alimentelor și nutrețurilor din seclă de zahăr modificată genetic H71. Votăm acum în legătură cu această obiecțiune. S-a deschis votul. And it is closed. S-a închis votul. Se adoptă. O nouă obiecție prezentată în temeiul articolului 106 privind limitele maxime pentru rezidurile um, din aceste substanțe în sau pe anumite produse. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Okay, now we vote. Acum votăm o întrebare orală adresată Comisiei în legătură cu punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară, opțiuni în vederea abordării interfeței dintre legislațiile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm o întrebare orală adresată Consiliului pe același subiect. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum încă o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului ilegal cu animale de companie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pe același subiect, o întrebare orală adresată Consiliului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm un raport inițiativă privind punerea în aplicare a directivei privind proiectarea ecologică. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 55. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 56. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72. Pentru,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 Your vote is against, Mr. Votați împotrivă, domnule Gerbrandi? Bine. S-a închis votul. Cu domnul Gerbrandi și totuși se adoptă. Amendamentul 95, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. 104. Domnule Gerbandi, cum votați? S-a închis votul. Nu ați reușit nici această dată. Trebuie să votez și eu cu domnul Gerbrandi. Se adoptă. Foarte bine. Bravo, Margaret. I36 devine caduc. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, verificăm. 127. S-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, putem să verificăm sau, să să repetăm votul. Cine e pentru? Împotrivă? Da, putem verifica dacă chiar se respinge. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze spune doamna președinte. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 și 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 137, 136, verificare, s-a deschis votul. Greens are tricking me today. <laughs> yeah. Nu vă bine votul verzilor. Mă, verzii mă induc în eroare. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze. 137 și 140. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. Nu mai îndrăznesc să spun nimic. S-a închis votul. Se adoptă. 138 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 139 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Itre 8 pentru, împotrivă, verificăm, Itre 8. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. I310 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. I310 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. I311 pentru, împotrivă. Verificăm I311. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru. Împotrivă. Verificăm. Se respinge. Compromisul 13 pentru împotriva se adoptă. 13 se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 194 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 195 pentru, împotrivă. Nu, devine caduc. Bine. 196 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. I319 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Is that three who abstained? <laughs> He has a voting card. No? Yeah. No, Mr. Gerbrandi has a... Nu, domnul Gerbrandi între timp a făcut rost de cardul de vot. 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 7, 12 și 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri. Haideți să repetăm votul. Nu, haideți să-l facem electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 9. S-a închis votul. Se adoptă. 11 și 14, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. 17 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 30 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. 31 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. 32 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. 33 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. 34 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotriva, Verificăm. It's closed. S-a închis votul. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39 și 40 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul.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 împotriva abțineri se adoptă, I3E pentru împotriva abțineri se adoptă, I3F pentru împotriva abțineri se adoptă. Și gata. Acum votul final electronic s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult! Now. Și acum trecem la politica de coeziune și economia circulară, un raport din proprie inițiativă, compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 2. Com pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 9. Pentru? împotrivă, abțineri, adoptat, 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 21 pentru, împotrivă, verificăm, amendamentul 21, votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotriva, abțineri, respins. 25 pentru, împotriva, abțineri, respins. 26 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. Dar totuși, haideți să verificăm la amendamentul 27, am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri, respins. 38 pentru, împotriva, abțineri, respins. 39 pentru, împotriva, abțineri, respins. 40 pentru, împotriva, abțineri, respins. 41 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 44 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 45 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 46 pentru, împotriva, abțineri, respins. 47 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Mă rog, ori așa, ori altfel. Cred că toată lumea era de acord, dar haideți să vedem cine e pentru 47. Deci se adoptă, clar. 48 pentru, împotrivă. Ați, verificăm amendamentul 48. Închid votul. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotriva, abțineri, respins. Și acum vot asupra textului astfel amendat, votul e deschis. Și am închis votul, se adoptă. Și acum, raport din profințativă, eh, starea eh, relațiilor UE-China. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri, respins. 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16 pentru, împotriva, abțineri, respins. 17 pentru, împotriva, abțineri, respins. 18 pentru, împotriva, abțineri, respins, 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. 37 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Vă deschis pentru amenamentul 37. Închidem votul. Și se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 43 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 45 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Numărul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 4 am, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și acum, vot final electronic, am deschis votul. și votul e închis. Și iată, se adoptă. Și acum votăm viitorul um, agriculturii și alimentației. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromise 11. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La câteva pagini distanță, amendamentul 137. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri verificăm 142. S-a închis votul și se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 145. Se modifică cifrele, spune președinta. Unii vin, alții pleacă. S-a închis votul, se adoptă. 147 pentru, 46, îmi cer scuze, pentru, împotrivă. Verificăm 146. S-a închis votul. Se adoptă. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă. Verificăm 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri N-am văzut dacă PP-ul a fost pentru sau împotriva. Verificăm 165. S-a deschis votul. 165. Și s-a închis votul. Iată, se adoptă. 169. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 173. Și s-a închis votul, se adoptăm.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 se adoptă. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 205 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 206 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 208 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 209 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 218 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 236 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 237 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri. Iarăși nu-i văd pe cei de la alte. 239 așadar, văd că sunteți pentru, deci se adoptă. 240 pentru, Împotrivă. Să verificăm 240. S-a închis votul și se adoptă. 241. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 251 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 253 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 257 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 258 pentru, împotriva abțineri se respinge. 260 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ați observat aici că restul amendamentului uh, devine caduc. Trecem la amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. 5 și 6, îmi cer scuze. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 8 și 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12 și 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14. Verificăm 12 și 13. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Cel puțin două grupuri politice, dacă nu chiar patru, nu au indicat nimic. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. NF se abține. Să verificăm. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 18. S-a închis votul. Se adoptă. 19 pentru, împotrivă, verificăm 19. S-a închis votul, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, De data asta n-am văzut PP-ul.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 Mulțumesc, domnule Eichhout. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41. Pentru, împotrivă, abțineri verificăm. 41. S-a închis votul. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 66 pentru împotriva. Verificăm 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 102, s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. 113 pentru, împotrivă, 113. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Mulțumim frumos! Și acum urmează votul privind regulamentul prevederilor comune, amendamentul 13. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. 2 pentru, împotriva, abțineri, respins. 3 pentru, împotriva, abțineri, respins. 4 pentru, împotriva, abțineri, respins. 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Era amendamentul 5, spune președinta. A votat toată lumea pro adică pentru. Bun, și acum 6. Nu, 6 nu se votează. 7. Cine e pentru? Împotriva. <clears throat> Abțineri. Respins. 8 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 10 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 11 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 12 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Și vot final electronic. Am deschis votul. și s-a închis și s-a și adoptat. Cine a votat împotrivă? Nu mai avem altceva de votat? Păi nu știu cum o să primiți această știre. Așa s-a încheiat votul și așa s-a încheiat și întâlnirea. Deci vă doresc o după amiază plăcută și ne revedem mâine dimineața la 9. Nu uitați că mâine îl avem în mijlocul nostru pe eh, eh, comisarul Andrew Kaitis pe un element de legislație în domeniul alimentar.